program. Deci, noi cu toții putem să colaborăm pentru a obține cele mai bune rezultate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. În final, au fost înaintate patru propuneri de rezoluție, iar dezbaterea este încheiată cu aceasta. Votul va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Daf, referitor la modificarea actului privind alegerea membrilor Parlamentului European. Are acum cuvântul uh, domnul raportor, domnul Daf, 5 minute, vă rog. President, uh... Doamnă președintă, dacă îmi dați voie, aș vrea să încep prin a rezuma principalele puncte din acest pachet de reformă asupra căruia la nivelul comisiei competente am căzut de acord majoritatea dintre noi. În primul rând, ne dorim ca alegerile europene să aibă loc în mai și în iunie, astfel încât să fie formată mai repede noua Comisie Europeană. De asemenea, ne dorim să existe un regim supranațional pentru imunitățile și privilegiile deputaților europeni am început un dialog cu Consiliul în ce privește redistribuirea locurilor și sper că această redistribuire se va face în baza unei formule matematice care va trebui <clears throat> inventată, stabilită. Și în plus, cerem comisiei să facă o nouă propunere, astfel încât accesul cetățenilor și participarea lor la alegerile europene să fie facilitate, indiferent de locul lor de reședință. Dar propunerea cheie și cea care a devenit controversată este următoarea alegerea a 25 de deputați europeni într-o circumscripție paneuropeană. și aceștia să figureze pe niște liste transnaționale care vor fi fost puse la punct de către uh, partidele politice europene. Scopul acestei idei este de a transforma pe viitor alegerile europene și să dăm partidelor politice un rol central, astfel încât ei să facă campanie electorală și, în plus, pentru a avea o campanie cu adevărat europeană. Sperăm că succesorul domnului Barroso în postul de președinte al Comisiei Europene ar putea să facă parte din această listă transnațională. A venit momentul să motivăm partidele politice europene. Mulți, dacă nu majoritatea partidelor naționale, nu mai reușesc să găsească mulți adepți ai integrării europene. Multe persoane îmi spun că nu e momentul potrivit să formulăm propuneri atât de radicale. Dar întrebarea mea este când e vreodată momentul potrivit în politică. când legitimitatea Parlamentului este pusă sub semnul întrebării, cred că a venit și uh, clipa să facem asemenea reforme. Cu atât mai mult cu cât este și momentul în care ne dorim să avem guvernanță economică, să avem o democrație mai dinamizată. Sincer, când mă gândesc la cei care manifestau în piața Sintagma, în Atena, mă îndoiesc că ei ar fi avut motive să se plângă de felul în care uh, au fost aleși deputații europeni sau că ar fi fost împotriva ideii de a avea liste transnaționale pentru viitoarele alegeri europene. E adevărat că pentru a pune în practică aceste idei, dreptul primar va trebui modificat. Dar unele modificări structurale oricum vor fi necesare pentru a permite uh, primirea viitorilor deputați croați. Pentru că oricum componența actuală a Parlamentului European încalcă principiul înscris în tratate al proporționalității degresive. Încă un lucru. Dacă îmi dați voie, S-a spus că vor exista două categorii de deputați. Un fel de supervedete și deputați obișnuiți, vedetele fiind, bineînțeles, deputații aleși pe liste transnaționale. Însă, tratatul stipulează că noi reprezentăm cetățenii Uniunii Europene și Trebuie să operăm o reformă electorală care să transpună în realitate ce scrie în tratate și ceea ce este o realitate democratică. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Daf, spune președinta. Acceptați o întrebare din partea domnului Fox. Aveți cuvântul, domnule Fox. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-l întreb pe domnul Daf următorul lucru. Motivul pentru care votul pe raportul dumneavoastră a fost amânat este că grupul PPE și grupul ALDE sunt foarte dezbinate pe această temă. Alte grupuri sunt oricum nu foarte de acord cu propunerile dumneavoastră. Oare ar fi, ar fi mai bine să renunțați acum la toate aceste propuneri? Domnul Daf. Domnul Fox are o părere diferită a felului în care au reacționat grupurile noastre. E adevărat că atunci când vrei să faci o reformă electorală, membrii Parlamentului reacționează așa cum o fac de fiecare dată când uh, dezbatem pe o chestiune delicată. Însă, sunt convins că e normal ca toate îngrijorările, neliniștile să fie exprimate în toate grupurile politice și în comisia competentă. Și este normal de asemenea ca propunerea să fie modificată astfel încât să ținem cont de aceste neliniști fără ca ea să-și piardă substanța. Dar vreau să afirm cu tărie faptul că raportorul va ține în continuare la acest principiu al listelor transnaționale. Mulțumesc, domnule raportor. Urmează acum, din partea Comisiei, doamna Damanaki. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie să încep cu începutul. Comisia confirmă faptul că Uniunea Europeană va avea de beneficiat dacă membrii Parlamentului European vor fi aleși pe liste europene care să fie valabile pentru tot electoratul european. Acest lucru este un citat, nu din raportul pe care îl prezentați astăzi, deci de către domnul raportor, domnul Daf, ci dintr-o comunicare a Comisiei și a Convenției care au avut loc deja în 2002. Deci, Comisia este în continuare convinsă că listele europene ar putea ajuta la întărirea dimensiunii transnaționale a alegerilor europene. Dați-mi voi acum să spun câteva cuvinte pe marginea raportului domnului Duff. Mai întâi, am notat eforturile extraordinare ale raportorului și vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru, pentru faptul că a căutat un sprijin larg în sânul Parlamentului pe un subiect atât de dificil. Și raportul se referă la crearea unei, uh, unei circunscripții electorale transnaționale în care uh, deputații ar putea fi aleși. Știu că unii membri ai Parlamentului sunt împotriva unor astfel de liste, dar e o idee care merită să fie continuată și Știm că uh, la Comisie există anumite îngrijorări totuși. Mai întâi, nu sunt sigură că cetățenii noștri europeni vor înțelege această nevoie de a spori numărul de uh, deputați. Aceasta a fost concluzia convenției, de altfel. Peste 750 de membri, atunci s-ar putea ca Parlamentul să, fie, uh, să funcționeze mai greu. Apoi, această schimbare necesită o modificare a tratatului cu excepția cazului în care deputații aleși pe liste transnaționale vor fi integrați în numărul deja existent. După părerea Comisiei, aceste diferențe procedurale sunt foarte semnificative și înțeleg faptul că domnul raportor a înaintat deja amendamente pentru a lăsa ușa întredeschisă către astfel de posibilități. În al treilea rând, a fost atât de greu să ajungem la un compromis în ceea ce privește modul de alocare al uh, voturilor între statele membre, încât ar fi foarte greu să redeschidem dezbaterea pe această temă. Dar o astfel de discuție ar fi esențială în cazul în care cei 25 de deputați pe liste transnaționale ar fi integrați în ansamblu. În al patrulea rând, e nevoie de o rectificarea modului în care este organizat, sunt organizate alegerile. Ar putea, s-ar putea la un moment dat să avem nevoie de un referendum, dar riscăm să obținem un rezultat negativ în uh, în această, în această stare de oboseală constituțională. Deci un altfel de opți- astfel de opțiune, referendum, ar fi oarecum riscantă și să nu credem că rezultatul va fi uh, uh, ușor, pe care ne-l dorim va fi ușor de obținut. Apoi, la Consiliu uh, trebuie să se adopte uh, o decizie cu unanimitate, plecând de la propunerea Parlamentului. Deci, Parlamentul dumneavoastră are dreptul de, la inițiativă în acest domeniu. Nu există un rol formal pentru Comisia în acest sens. Și dumneavoastră v-ați prezentat propunerea, uh, Consiliul acum va trebui să ia o decizie înainte de primăvara anului 2000. 2014, când vor avea loc alegerile. Ideea este să avem autoritatea electorală care să uh, organizeze alegerile, să monitorizeze rezultatele și de asemenea e nevoie și de prevenirea fraudei celor care votează de două ori. Toate aceste măsuri sunt necesare și vor fi instaurate în momentul în care va fi uh, instaurat acest comitet electoral. Comisia va face o propunere în acest sens și știm că statele membre vor avea nevoie de mult timp la dispoziție pentru a ajunge la un acord. Deci nu știu dacă putem face acest lucru până în alegerile din 2014. Și iată că acum ajung la niște solicitări specifice înaintate Comisiei pentru a prezenta uh, noi propuneri pentru sistemul de schimburi de informații actual în ceea ce privește participarea cetățenilor europeni la alegerile uh, europene în țara în care au uh, rezidența. Comisia și-a a luat un astfel de angajament, dar știți că deocamdată propunerea dumneavoastră e blocată la Consiliu încă din 2006 pentru că statele membre nu reușesc să se pună de acord în mod unanim pentru a putea adopta această propunere. O altă solicitare adresată Comisiei se referea la statistici și dorința dumneavoastră de a îmbunătăți comparabilitatea datelor referitoare la alegători europeni, date furnizate de statele membre. Pe acest punct pot să vă anunț faptul că serviciile Comisiei lucrează deja la o propunere, la un proiect de propunere ce va fi finalizat curând. Mai sunt și alte puncte în raport dar Comisia nu poate decât să, se, să subscrie la principii precum mai bună reprezentare a femeilor, mai bună reprezentare a, a, a, a celor care sunt, reprezintă minoritățile și așa mai departe. Și Comisia sprijină de asemenea și ideea de a avea alegerile în luna mai, în loc să aibă loc în luna iunie. deci, doamna președinte, ați înțeles că acest raport se referă la chestiuni uh, de natură constituțională. Ce pot să vă spun este că noi la comisie suntem deja gata pentru alegerile din 2014 și pentru anumite modificări în uh, sistemul de proceduri. Și având în vedere directiva 93-2009, trebuie să ținem seama de uh, rezultatele dezbaterii noastre de astăzi. Ideea fiind că trebuie să încurajăm cetățenii să participe la alegeri și să prevenim votul dublu. Deci e nevoie de verificare. Acum, în ceea ce privește statisticile, Comisia pregătește deja o propunere pentru a îmbunătăți comparabilitatea datelor privind alegătorii europeni și, în final, acum trei luni de zile, vicepreședintele Șefcovic a promis să examineze solicitarea dumneavoastră de a stabili un statut legal pentru partidele politice la nivel european. Deci, în momentul de față, Comisia analizează elementele cheie uh, și uh, dă dovadă de deschidere și pe viitor vă vom ține la curent cu concluziile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze, doamna președinte, că am vorbit atât de mult. Mulțumesc, doamna comisar, mulțumesc că sunteți atât de sensibilă la timpul alocat. Urmează acum oratorii din partea grupurilor parlamentare. Domnul Șepflin, două minute. Din partea PPE. Mulțumesc, președinte, mulțumesc, comisar, pentru declarația cât se poate declară a poziției comisiei. Mulțumesc domnului Daf pentru modul în care a cooperat pe marginea acestui raport. Una dintre propuneri din acest raport Uh, cu privire la alegerile pentru Parlamentul European s-a dovedit a fi cât se poate de uh, tensionată. Există o opoziție mare în ceea ce privește listele transnaționale care ar reprezenta interesul uh, european și ar consolida identitatea europeană. Punctul meu de vedere este că această controversă trebuie să fie um, analizată mai departe există o majoritate parlamentară generală care sprijină noul proiect al integrării europene, chiar dacă mm, aceste liste transeuropene se dovedesc a fi uh, inacceptabilă pentru multă lume. Am senzația că opoziția la aceste liste pornește în mod primar de la cei care uh, pun perspectiva pe termen scurt înaintea perspectivei pe termen lung. Într-adevăr, pe termen scurt, Europa uh, trebuie să facă față unei crize economice de proporții mari și viitorul Europei nu este nici pe departe asigurat, iar instrumentele pentru rezolvarea crizei sunt în continuare în lucru. Cei care se concentrează pe termenul scurt uh, vor spune, da, nu este perioada în care să experimentăm cu liste paneuropene. Încă. Dar uh, poziția opusă este mai puternică, pentru că oricare ar fi mijloacele necesare, va fi nevoie de mai multă integrare europeană, nu de mai puțină. Și acest lucru va însemna că va fi nevoie de mai multe transferuri de competență și de putere către Uniunea Europeană. Aceste fluxuri de putere vor fi transferate și astfel va fi nevoie de reprezentare, pentru că este o cerință a democrației și această reprezentare este necesară la nivel european. Și tocmai aceasta dorește să obțină această listă pan-europeană, o reprezentare mai bună a Europei, a cetățenilor europeni. De aceea, să ne concentrăm pe termenul lung este un lucru uh, de neacceptat. Mulțumesc! Din partea ALDE, domnul Gualtieri, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Grupul Socialist și Democrat consideră că construirea unui adevărat spațiu politic european este o condiție sine qua non pentru a construi o Europă politică care poate să facă față provocărilor colosale a acestui secol. Tratatul de la Lisabona ne-a permis să facem un pas de uriaș înainte în acest sens, mai ales din cauza principiului pe care l-a reamintit domnul raportor Daf, și anume că Parlamentul European reprezintă în mod direct pe cetățenii europeni. Și în ciuda inovărilor din tratatul de la Lisabona și în ciuda realității care ne arată fără niciun fel de dubiu că avem nevoie de o construcție politică europeană, nu putem să spunem că acest spațiu european există. El nu e decât un vis deocamdată. Dezbaterile noastre sunt mult prea orientate înspre interesele naționale, iar partidele politice de asemenea au mai degrabă o dimensiune națională. Și alegerile europene însele par a fi o prelungire a dezbaterii politice pe plan național, cel puțin în ochii alegătorilor. Poate și că și acest lucru explică slaba participare la um, alegerile europene. Vorbim despre principii comune. Dacă ar exista principii comune în ce privește reforma electorală, am putea să avem un început de construire a spațiului european. Deputații europeni sunt perfect conștienți de diferitele probleme care ar putea să se ivească din cauza punerii în aplicare a acestor idei a domnului Daf. Dar am hotărât să susținem raportul domnului Daf, chiar dacă știm că e nevoie de un consens larg. Dar trebuie să continuăm cu hotărâre pe acest drum al reformării sistemului electoral european ca să afirmăm caracterul transnațional al acestor alegeri. Mulțumesc din partea ALDE, doamna Tain. 1 minut 30. Mulțumesc. Dragă Andrew, doresc să îți mulțumesc în primul rând în numele grupului nostru parlamentar pentru activitatea de ani de zile pe care ai investit-o în uh, acest proiect și pentru elanul și energia cu care încerci să îl impui. Pentru că știm cu toții că la un moment dat trebuie să obținem rezultate și trebuie să ajungem la obiectivul pe care ne l-am propus. Da, ai spus lucrurilor pe nume. Acum a sosit momentul corect este momentul pentru ca în septembrie să adoptăm un raport. Știm cu toții că probabil vor mai trece iar sau ani, ani sau poate decenii până când uh, acest raport uh, și prevederile sale vor fi implementate cu adevărat. Însă trebuie să începem acum pentru a obține aceste rezultate în următoarele decenii. Eu personal îmi doresc ca eu personal să pot uh, trăi această experiență și anume să ne transformăm într-un parlament adevărat cu o singură listă transnațională. Pentru că, până la urmă, acest lucru este uh, solicitat și de către Curtea noastră Constituțională Federală din Germania. Noi avem legitimitate numai atunci când fiecare cetățean al Uniunii Europene va putea să ne voteze direct. Și recomand, uh, pentru a putea ajunge la un compromis, ca pentru a veni în întâmpinarea statelor mai mici și pentru a închide cercul celor care și pentru a-l extinde la cel, uh, cercul celor care candidează pe listele transnaționale, să oferim tuturor câte 10%. Vă mulțumesc. Acceptați o întrebare de la domnul Stoianov? Domnule Stoianov, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Un stat care are o structură federală este, sunt Statele Unite, iar federaliștii din Europa visează la un model american. Vă rog să adresați întrebarea, pentru că aveați o întrebare pe care doreați să o adresați. Da, vă rog, în 30 de secunde adresați întrebarea. În această situație avem nevoie, nu avem nevoie de să jucăm rolul unor mari federaliști, mai mari decât federaliștii din Statele Unite. Pentru a clarifica lucrurile, acesta nu este un instrument pentru a interveni. Dumneavoastră ați abuzat de acest instrument, ați uh, doriți să interveniți și la Catch the Eye, așa încât puteți să vă gândiți dacă doriți să dispăreți de pe lista de pe Catch the Eye sau nu. Vom continua acum cu oratorii și urmează domnul Fox, uh, două minute, din partea ECR. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Propunerea domnului Duff de a crea o categorie de 25 de deputați care să fie aleși de întreaga Europa, eu cred că a avea o asemenea circumscripție paneuropeană este totuși o propunere cu un defect. Cui vor da seama acești deputați? Mai mult ca sigur nu cetățenilor. Ei, de fapt, vor fi subordonați politicelor, partidelor politice europene care au plasat pe această listă transnațională și vor da seama numai ierarhiei din aceste partide, deci nu cetățenilor. În plus, din cauza acestei propuneri va exista o propastie și mai adâncă între deputații europeni, autocrații de la Bruxelles și cetățenii de rând. În plus, ar fi foarte costisitor și uh, am emite și mai, multe, mai mult dioxid de carbon din cauza deplasărilor dat, necesare pentru a avea o asemenea campanie electorală. Închipuiți-vă ce înseamnă să ai 25 de deputați care vor călători în lungul și în latul Europei pentru a face această campanie electorală europeană. Și cum veți putea justifica faptul că veți uh, cheltui milioane de euro în plus din motive uh, politice? Domnul DAF spune că își dorește să, dorea, să existe mai multă legitimitate europeană pentru deputații europeni. Dar eu nu cred că dumnealui a calculat toate costurile, nu. Trebuie ca alegerile europene să fie în continuare coordonate la nivel național. De fapt, singurii beneficiari ai acestei propuneri a domnului Daf vor fi partidele politice europene. De altfel, domnul Daf spune că dorește să dea un rol mai mare partidelor politice europene. Este o propunere nedemocratică și costisitoare, iar grupul meu va vota împotrivă. Mulțumesc, domnule Fox. Trei persoane au ridicat cartonașul albastru ca să vă pună o întrebare. Le acceptați pe toate trei? Vă reamintesc că aveți dreptul numai la 30 de secunde ca să puneți o întrebare, dragi colegi. Doamna Sinclair, <laughs> vă mulțumesc. Domnule Fox, sunt de acord în principiu cu tot ce ați spus dumneavoastră. Sunteți de acord cu mine? Și a, apropo de faptul că comisia că mă scuzați că propunerea de a crea un fel de oficiu electoral supranațional ar fi de asemenea o amenințare și ar merge în direcția federalizării Uniunii Europene. Deci ați fi de acord cu faptul că ar fi bine ca Regatul Unit să blocheze în continuare la Consiliu această propunere. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ole Schmidt. Vă mulțumesc. Domnule Fox, eu cred că trebuie să dau de seamă față de cei care au votat pentru mine. Deci care e diferența dintre mine și ceilalți viitor 25 de deputați? E atât de ciudat să uh, fii responsabil în fața celor care au votat pentru tine, indiferent cât de mult sau de puțin au fost ei. Mulțumesc și domnul Wieland acum. Da, Herr Kollege Fox, ich würde gern... Mulțumesc, domnule Fox. Cred că aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și cum explicați dumneavoastră în părerea dumneavoastră cetățenești faptul că nu numai într-un stat membru, uh, numai candidații nu pot fi votați decât candidații care uh, sunt, se află pe liste. Însă, uh, trebuie ca pe listă să ajungă acei candidați care au un fel de licență pentru a candida din partea partidului. Cum explicați așa ceva? Uh, vă rog frumos, un răspuns cât se poate de scurt, domnule Fox. Thank you. In answer to Ms. Sinclair... Mulțumesc. În răspunsul meu pentru doamna Sinclair, fără nicio îndoială, da, grupul meu va bloca această propunere. Pentru a răspunde domnului Schmidt, cred că avem nevoie de un sistem în care trebuie să eliminăm elementele care nu sunt uh, de dorit. Spre exemplu, uh, eu sunt ales într-o anumită circumscripție electorală. Nu pot să fiu ales într-o altă circumscripție electorală unde n-am nimic de a face. Și uh, nu văd de ce am putea să fim interesați de o astfel de propunere, pentru că e total deconectată de uh, nevoile noastre. Și apoi, mai mult decât atât, statele membre ar fi cele care ar trebui să determine metoda electorală? Nu cred că putem accepta acest lucru și acesta era răspunsul pentru ultima întrebare. Mulțumesc. Continuăm acum cu oratorii din partea grupurilor parlamentare. Urmează domnul Hefner, 2030 din partea verzilor. Doamne președinte, domnilor și domnilor, Europa are nevoie de idei inovatoare pentru a progresa. Iar ideile de democrație europeană și modul în care putem să o obținem și uh, modul în care putem să realizăm o Europa democratică la toate acestea, influența cetățenilor europeni uh, asupra politicii europene este mult prea mică. Avem nevoie de dezbatere europene pe marginea unor teme europene, iar cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a alege, pentru că până la urmă ei sunt suverani. De aceea avem nevoie de un drept de inițiativă european, avem nevoie de referenți europeni și avem nevoie de o, de o reformă a, electorală. În continuare, alegerile europene sunt o chestiune națională. Sunt uh, organizate de către partele naționale cu candidați de la nivel național și de cele mai multe ori tematica este și una tot națională. Mie mi se pare acesta un abuz al alegerilor europene. Noi trebuie să ne asigurăm că că alegerile europene devin mai europene. De aceea, uh, Andrew Duff are dreptate, pentru că el are o idee inovatoare cu efect direct și indirect. Un efect direct este că partidele vor fi obligate să se prezinte mai european, să abordeze teme și programe europene în campaniile electorale și să nominalizeze candidați europeni. Un alt efect va fi că cetățenii, pe listele lor de vot, pe lângă candidații naționali, vor avea posibilitatea de a vota candidați europeni. Această propunere aduce această propunere vorbește despre esența lucrurilor europene, pentru că până la urmă pe cine reprezentăm noi? Suntem numai o uniune a statelor membre sau și reprezentăm numai interesele cetățenilor din statele din care provenim sau suntem și reprezentanți ai unui interes european comun, reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene. Iar adevărul este că suntem amândouă lucrurile, nu putem scăpa din ochi nici una dintre dimensiuni. Și acest lucru înseamnă și este valabil și pentru cetățenii noștri, că există aspecte naționale, dar și puncte de vedere europene. Și eu mă bucur să trăiesc ziua în care cetățenii europeni pe, pe buletinul de vot, pe lângă lista cu candidații naționali, vor uh, găsi și numele candidaților europeni. Verdii sunt un punct de referință pentru că sunt singurul partid care au avut un candidat european uh, în campania electorală. Și cred că noi suntem uh, datori să avem acest candidat europeni, nu numai idei de Europa, ci și realității europene. Pentru că dacă la un moment dat uh, alegătorii britanici vor vota candidați francezi pentru că îi consideră buni, atunci Europa a făcut un pas mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea GUE are acum cuvântul domnul Zondergaard, un minut. Tak. Hvad er demokrati? Mulțumesc, doamna președinte. De fapt, ce înseamnă democrația? E dreptul să votezi odată la cinci ani de zile? Nu cred. Într-o adevărată democrație, alegerile sunt o paranteză de-a lungul unui proces democratic 25 de deputați suplimentari ne-ar permite să întărim uh, democrația între cele două, uh, între alegerile. Oare asta va reduce distanța care există între alegători și aleși? Cred că noi avem datoria să fim aproape de cetățeni, dar în același timp această propunere înseamnă că se va acorda mai multă importanță țărilor mari și vom avea mai multe voturi pentru o listă care prezintă un candidat care nu vine dintr-o țară mai mică precum Malta sau o altă țară. Vor fi uh, prezentați candidați care vin din țări mari precum Franța și Germania. Și atunci aș vrea să-i mulțumesc domnului Duff pentru munca sa, însă nu pot să susțin această propunere. Mulțumesc. Acum e în partea EFD. Uh, domnul Aniu, 1 minut 30. Ich habe eine, eine Frage. Am o întrebare din partea domnului Leinen, însă trebuie să vă atrag atenția, dragi colegi, că vom intra în probleme în ceea ce privește timpul. Vom accepta această întrebare acum, dar apoi va trebui să continuăm cu lista de oratori și vă rog să încercăm să ne respectăm timpul alocat. Vă rog, domnule Leinen. Mulțumesc, doamnă președintă mă voi asigura că fiecare va avea numai un cartonaș albastru, nu câte unul, trei cartonașe. Sunteți de acord cu mine că dacă avem o listă de 25 de candidați europeni, ei nu vor veni cu toții dintr-o țară, ci din 25 de state membre. Toate partidele vor proceda așa, de aceea statele mici vor fi în avantaj și nu cele mari. Este exact invers față de cum argumentați dumneavoastră aici. Sunteți de acord? Domnule Zendergaard, vă rog. Øh, er absolut Nu, nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că, de fapt, se va vota pentru o listă europeană, însă întrebarea este cum vor fi aleși acești deputați, câți alegători sunt în Germania, câți alegători sunt în Franța, câți alegători sunt în Malta sau în Finlanda, câți alegători sunt în Marea în Regatul Unit în Cipru și așa mai departe. Deci este evident că această propunere e o formulă care își dorește întărirea poziției statelor membre mari față de cele mici. Îmi cer scuze că nu v-am dat cuvântul înainte. Aveți cuvântul, domnule Aniu, pentru 1.30 acum. The most Partea cea mai fascinantă a acestui raport este felul în care se face istoricul alegerilor europene și a felului în care a scăzut prezența la urne la fiecare scrutin electoral european. Dar de ce trebuie să ne mirăm? De fapt, populația arată foarte clar că nu-i place proiectul european. Și noi cum reacționăm? În loc să ne întrebăm cum putem să facem ca acest proiect european să fie mai plăcut oamenilor și ca atare să avem mai puțină Europa, nu! Noi spunem că vrem mai multă Europa și că vrem să avem alți 25 de deputați europeni care să fie un fel de super deputați. De ce credeți că uh, irlandezilor sau grecilor care acum au de suferit planuri de austeritate, uh, puteți să le vorbiți despre cât de minunată este Europa. Europa întotdeauna a fost pentru ei un adevărat dezastru. Și țările din nord, cele mai proste, prospere dintre ele, vor fi invadate de imigranți și vor avea și ele mult de suferit. Ca să nu mai vorbim despre faptul că uh, din cauza uh, lipsei controlului la granițe, fie ele interne sau externe, avem și multe alte surse de amenințare și exact în momentul ăsta vorbiți de nevoie mai multă Europa. Și mă opresc aici, deci mai rămân 15 secunde din discursul meu pentru că vreau mai puțină Europa. Mulțumesc. Acum domnul Covaș din partea neafiliaților. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul DAF vorbește despre instituțiile europene, Parlamentul European, și se arată că acesta nu este eh, interesant pentru majoritatea cetățenilor europeni. Ceea ce facem, din păcate, este să mărim haosul. Eu nu înțeleg procesul electoral. Faptul că eh, calculăm aici în formule matematice este complicat. Însă, în ceea ce privește bugetul Parlamentului, avem o problemă și cu acesta. Avem abordări neoliberale, avem state membre și dumneavoastră doriți să schimbați totul, doriți să schimbați sistemul electoral și să îl reformați și uh, acest lucru până în anul 2014 și va fi foarte dificil ca alegerile să înceapă sub această constelație. Raportul vorbește despre situația actuală pentru anumite țări. Veți spune că um, listele naționale nu vor uh, fi modificate, dar că va exista și o listă transnațională. Există cetățeni care um, nu sunt interesați de aceste alegeri pentru că nu înțeleg acest exercițiu, nu ne urmăresc activitățile. Pe de altă parte, le cereți acest cetățeni să voteze pe liste europene. Chiar credeți cu adevărat că pentru un alegător din Ungaria, Marea Britanie sau Germania va conta acest lucru? vor vota un candidat spaniol sau din altă țară? Chiar credeți cu adevărat acest lucru? Avem 27 de state membre, 500 de milioane de cetățeni europeni. Credeți cu adevărat că putem face o campanie electorală în toate aceste țări la nivel european? Cred că aceasta va fi o contribuție uh, slabă pe viitor. Mulțumesc. Uh, acum, uh, domnul Mendes de Vigo, două minute. Mulțumesc, doamna președinte Tratatul de Lisabona acordă Parlamentului nostru posibilitatea de a lansa o reformă electorală și de aceea trebuie să facem asta. Trebuie să facem asta pentru că peste puțină vreme va avea loc o nouă redistribuire a, uh, vot, a locurilor în Parlamentul European, având în vedere aderarea Croației. Și doresc să-i mulțumesc domnului Daf pentru munca depusă pentru acest raport. Uh, știm că actul electoral datează de foarte multă vreme. Au trecut 15 ani de când există acesta. De aceea trebuie revizuit și îmbunătățit. Rezbaterea noastră de astăzi demonstrează în mod clar faptul că ne dorim liste pan-europene și spun pan-europene pentru că noi am prezentat un amendament în acest sens. Și aceste liste sunt de fapt un omagiu uh, celui care a utilizat pentru prima dată acest concept de pan-european. Unii spun că e mult prea devreme. E adevărat, dragi colegi, că dacă vă amintiți, 8 mai 1950, un consilier i-a spus domnului Adenauer sau domnului Schuman, da, e prea devreme, domnule Schuman, pentru a face o declarație franco-germană pe o temă comună în momentul de față. Pentru conservatori, întotdeauna totul e mult prea devreme. Pentru ei, niciodată nu e nevoie de schimbări și orice schimbare e prea devreme. No, însă pentru noi, cei care pariem pe progres, cei care dorim ca Europa să avanseze, cei care avem vise, e bine, Trebuie să avem curajul acestor vise. Trebuie să avem vise imense, mari cât munții, pentru a ajunge urcând pe aceste vise până la stele. Iar aceste liste pan-naționale, uh, pan-europene, transnaționale, reprezintă tocmai acel vis de poezie, de luptă, doamna președinte. Deci noi, în PPE, vom căuta un consens maxim în așa fel încât această propunere să fie înaintată. Știți că această luptă nu se termină, ci poate fi abandonată. Oricum, noi nu vom termina această luptă și nici nu o vom abandona. Vă mulțumesc. Urmează acum doamna Benova, un minut. Európsky parlament je kľúčovým prvkom ústavného poriadku Európskej Mulțumesc. Parlamentul European este foarte important, iar alegerile sunt foarte importante în ceea ce privește uh, reforma tratatului. Au fost implementate toate solicitările și există multe probleme cu care ne confruntăm, însă majoritatea au fost rezolvate cu succes. Există o categorie de oficiali care ar fi putut să pare problematică Însă, așa cum au arătat și oratorii dinainte, trebuie să țintim spre progres și multe dintre chestiunile acestea controversate au fost rezolvate. Uh, din 1971 și odată cu tratatul de la Lisabona, competențele Parlamentului au fost uh, extinse. Avem nevoie de un nou sistem electoral și de o organizare internă mai bună care să fie adecvată cu noul rol al Parlamentului. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că alegerile pentru Parlamentul European vor fi mai simple și mai atractive pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! A Madame Mulțumesc acum are cuvântul doamna Iaten Machi, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru entuziasmul dumneavoastră, într-un sens sau în celălalt. Însă, din păcate, trebuie să spun că nu sunt pentru organizarea alegerilor în luna mai în loc de luna iunie. Iar în ce privește această circumscripție paneuropeană, mm, nu sunt deloc de acord, nu avem nevoie de așa ceva. Există suficient de mulți deputați în Parlamentul European și poate că ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra ceea ce facem acum, să fim mai eficienți. Și, în plus, eu miros aici uh, dorința statelor mari să își acapareze toată puterea ca să nu vorbim și de problemele de natură um, organ organizatorică. Să ne gândim totuși un pic și la alegători. acești 20 de super deputați nu ne va permite să avem un contact mai bun cu alegătorii, pentru că de fapt va fi imposibil. Și dacă vom avea o extindere, o nouă extindere a Uniunii Europene, asta ce înseamnă? Că non-stop trebuie să călătorești din, la un capăt la celălalt al Europei? Eu cred că chestiunile europene pot să fie abordate foarte bine în timpul campaniilor electorale la nivel național. Cu ocazia ultimelor alegeri legislative de la noi, de exemplu, și insist, erau alegeri legislative, nu s-a vorbit decât despre Europa, deși nu erau alegeri europene. Deci putem să reorganizăm altfel campaniile electorale. Mulțumesc acum, domnul Cojusnic, un minut. Pani comisarsko, vážení kolegové. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, dragi colegi. Domnul Vigo de Mendes, uh, și pot să spun că e prietenul meu și ador, uh, ador țara sa, e bine, pare să trăiască undeva în mun- la munte sau pe munte. Marea majoritate a cifrelor ne demonstrează faptul că oamenii nu merg la vot pentru alegerile europene și că Parlamentul European este singurul uh, organism ales în mod direct de către cetățeni și că legitimitatea sa este, având în vedere prezența la vot, prin, în consecință din ce în ce mai scăzută. Deci aceasta este miezul problemei și anume cetățenii. Noi noi, ar, noi propunem măsuri, dar nimeni nu i-a întrebat pe cetățeni ce vă doriți voi. Vă doriți o listă mai mare, o listă mai mică, paneuropeană, transnațională, uh, dacă avem aceste liste transnaționale, oamenii se vor simți și mai departe de membrii Parlamentului, de subiectele discutate aici. Deci noi nu trebuie să avem aceste circumscripții electorale astfel uh, organizate. Ar trebui să consultăm cetățenii. Cetățenii ar trebui să, fie, uh, să aibă posibilitatea să voteze prin internet, spre exemplu. Mulțumesc, care cuvântul doamna Hasi. Mulțumesc, dragi colegi. Ideile care se ascund în spatele acestei propuneri și al acestei reforme, cred că pe acestea trebuie să le sprijinim, însă am uh, oarecare dubii în legătură cu ele. Am dubii în legătură cu listele transnaționale, mai ales pentru că provin dintr-o țară mică și din perspectiva țării noastre, acestea par numai o, o cale de a crește uh, numărul de deputați din partea țărilor mai mari. Dacă avem asemenea liste transnaționale, ceea ce se va întâmpla în practică va fi că vor fi numai candidați din partea statelor membre mai mari, pentru că ei vor avea șanse mai mari să fie aleși. Iar uh, dacă partidele europene vor stabili aceste liste și o anumită ordine a candidaților, atunci uh, statele mai mari vor avea din nou un avantaj ele vor fi cele care vor avea cea mai mare influență în toate partidele. De aceea trebuie să găsim soluții mai bune pentru a asigura aceste liste internaționale. Pentru că eu nu cred că decât că vom spori opoziția față de Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Scholz, două minute. Mul- Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, modul în care procedăm în calitate de Parlament se, uh, duce și la întrebarea dacă avem suficientă legitimitate pentru modul în care acționăm. Salut activitatea îndelungată a domnului Daf, care a venit cu propuneri concrete pentru sporirea legitimității europene. Multe dintre ele au obținut majoritatea. Eu cred că abordarea este bun și ar trebui, bună și ar trebui să se bucure de o susținere largă. De asemenea, trebuie să existe dezbateri publice în afara hemiciclului. Au existat dezbateri controversate în ceea ce privește diversele propuneri ale raportului raportului și acesta reflectă interesele divergente în ceea ce privește modul în care abordăm noi uh, chestiunile europene. Însă este important să discutăm și decizia care uh, se referă la democrația europeană trebuie să fie luată în urma unor discuții cât se poate de exhaustive. Trebuie uh, ca toate instituțiile să se implice cetățenii europeni trebuie și ei implicați în acest proces, ei trebuie să vorbească într-un glas, iar partidele europene trebuie să se implice activ. Mulțumesc, domnule Scholz. Urmează domnul Rossi, 1 minut 30. Președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Raportul își dorește să modifice legea electorală europeană și să se orienteze către crearea unui stat federal european. Se vorbește despre circumscripție transnațională unde deputații vor fi aleși pe bază proporțională și ei vor, uh, îi, reprezent, îi vor reprezenta pe toți cetățenii europeni. Noi suntem împotriva acestei propuneri pentru că nu respectă forțele politice care în general sunt rădăcinate pe teritoriul național și nu la nivel european și nu respectă nici măcar instituțiile. Și în plus ar exista două categorii de deputați, pentru că este impensabil să ai niște deputați care trebuie să uh, călătorească în 27 sau 28 de state membre și alții care nu sunt aleși decât într-o circumscripție locală. Un alt lucru cu care nu suntem de acord este crearea acestui registru electoral la nivel european. Pentru că ei ar, acest oficiu ar putea să fie responsabil de controlul voturilor, de recursuri, și oricum asta ar însemna un cost suplimentar pentru bugetul european. Iar dacă ar exista un asemenea oficiu transnațional, supranațional, ar fi știrbită suveranitatea statelor membre. Noi credem că Uniunea Europeană nu trebuie să se impună ca un fel de superstat birocratic uh, uh și poruncitor. Mulțumim, acum are doamna Sinclair, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Indiferent de calitatea muncii depuse, această propunere n-are nimic de a face cu democrația europeană. Dacă așa credeți, vă înșelați. De fapt, va înstrăina cetățenii de politicieni și cred că această propunere este una greșită. Apoi, s-a vorbit de asemenea și despre cote în ceea ce privește egalitatea de gen. Cotele sunt greșite și întrebarea este, oare domnul Daf a estimat deja costurile unei astfel de propuneri? Bănuiesc că nu. Și contribuabilii sunt cei care vor plăti din propriile buzunare. Un partid uh, britanic, UKIP, dorește să uh, obțină aceste avantaje uh, și să includă aceste subiecte pe propria sa agendă politică. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Casini, două minute. Grazie, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Poporul stă la baza democrației. Intervenție fără microfon. Nu se dorește un guvern unic. Și dacă am avea un sistem electoral uniformizat, am avea și un popor, un demos european. Însă, Așa cum ne arată ultimele alegeri europene și faptul că participarea la urne a fost din ce în ce mai scăzută, ne demonstrează faptul că nu avem deloc un popor european, iar în plus am văzut că dezbaterile din timpul campaniei electorale pentru alegerile europene s-au concentrat pe chestiuni naționale și nu pe chestiuni europene. Deci trebuie să acționăm așa cum ne spune tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona nu uh, include o obligație pentru Parlamentul European de a face un proiect legislativ pentru o uniformizare a sistemului electoral. Nu! I se dă posibilitatea să facă reforme electorale. Și tocmai pentru că există această posibilitate, nu cred că trebuie să abandonăm ideea reformării sistemului electoral raportul domnului Daf și în calitatea mea de președinte al Comisiei de Afaceri Constituționale țin să-i mulțumesc pentru toată munca depusă. Oricum, în comisia noastră am adoptat acest raport cu quasi unanimitate și țin foarte mult la acest raport. În primul rând, deoarece nu trebuie să renunțăm la ideea de a uh, redacta un text care să obțină o majoritate mai mare, dar oricum nu trebuie să renunțăm cu totul la ideea reformei pentru că nu există numai această idee a Colegiului Supranațional. Gândiți-vă ce ar însemna dacă și membrii Comisiei Europene sau președintele Comisiei Europene ar putea să fie uh, aleși de către cetățenii europeni. Și de aceea eu vreau să-i mulțumesc din suflet domnului raportor Daf. Mulțumesc, domnule Cazine. Acum are cuvântul doamna Ulfskog. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Două propuneri din raportul DAF sunt propuneri pe care ar trebui să le susținem. În primul rând, mutarea zilei, mutarea termenului pentru alegeri într-o lună în care avem un interes mai mare în Europa. Temperaturi mai înalte. Cred că acestea ar putea să aducă mai mulți alegători la vot. Și, de asemenea, chestiunile de gen sunt foarte importante, pentru că um, numărul bărbaților este foarte mare în acest partament și noi ar trebui să avem egalitate de gen aici. În ceea ce privește celelalte puncte, sunt de acord într-o mare măsură cu doamna Damanachi, doamna comisar. Și poate că aș formula lucrurile un pic altfel, însă avem uh, o perspectivă de sus în jos, din păcate, și nu atât de mult un pragmatism pe termen lung în acest raport. Uh, noi, parlamentele europene și de la nivelul uh, partid, Parlamentului Național, ar trebui să transmitem un mesaj clar referitor la ceea ce fac europenii, care sunt uh, acțiunile europenilor și care este impactul lor asupra cetățenilor. Și nu este suficient ceea ce am făcut până acum. Statele membre, cum ar putea ele să rezolve problemele financiare singure? și nu abordând această chestiune la nivel european. Pentru aceasta este nevoie de o perspectivă mai pe termen lung și trebuie să fim mai pragmatici. Nu trebuie să avem numai propuneri de genul wildcard ca cele ale domnului Duff. Mulțumesc acum domnul Reinaldo, minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, dragi colegi. Cu această modificare a actului din 1976 putem să afirmăm două principii, mai ales Lista transnațională care ne va permite, deși este în stat embrionar, să facem un adevărat pas către federalismul european. Și noi sprijinim uh, tenacitatea raportorului, însă el se înșală dacă crede că această listă transnațională va retrezi interesul cetățenilor europeni pentru care alegerile europene oricum n-au nicio importanță. Noi trebuie să ne gândim gândim cum putem să ne apropiem mai mult de cetățeni. Așa cum știți, Partidul Italia Valorilor din Italia a făcut un amendament, uh, dar care a fost respins uh, cu argumente rizibile de casta uh, deputaților care nu-și doresc să se schimbe nimic în actualul model electoral. Totuși, cred că ar trebui să avem colegii regionale care să ne asigure contactul cu teritoriul în care suntem aleși. Dar apoi, pentru a adăuga încă ceva, cred că avem nevoie de un parlament curat, un parlament care să uh, introducă, de exemplu, imposibilitatea de a fi ales, de a fi candidat la alegeri pentru cei care au avut condamnări penale, mai ales pentru uh, fapte foarte grave, precum terorism, corupție, instigare la ura rasială uh, și altele. Și trebuie să spun cu rușine că există persoane care au avut asemenea condamnări foarte grave și care sunt așezate pe uh, uh fotolii din această sală. Numai dacă facem acest lucru vom fi cu adevărat credibili așa cum ne dorim. Vă mulțumesc, uh, domnule Rinaldi. Îmi pare rău, nu mai pot să accept o întrebare. Avem încă multe persoane înscrise la cuvânt. Acum îi dau cuvântul doamnei Gerling. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. E adevărată o uh, încercare acest lucru în momentul în care cetățenii europeni își pun întrebări din număr din ce în ce mai mare despre eficacitatea și mai ales despre costurile Uniunii Europene. Iată că noi facem o propunere pentru a spori cheltuielile. Mă opun în mod clar și ferm unei astfel de propuneri, pentru că uh, asta ține de interesele anumitor state membre. Uh, dacă mai mulți uh, cetățeni vor vota pentru, uh, de, pentru deputații europeni, am putea spera că acest uh, lucru ar duce la o apropiere de cetățean. Dar noi știm foarte bine că nu așa este cazul și că ne străinăm de cetățean, ne îndepărtăm de el. Acest lucru se vede foarte clar și din uh, sondajele de opinie pe lângă cetățenii europeni. Și noi trebuie să uh, demonstrăm valoarea adăugată a Uniunii Europene comparativ cu statele membre. Și nu e adevărat că nu avem vise. Avem vise. Avem vise despre o Europa progresistă. Dar visele noastre ne îndreaptă într-o direcție total diferită. Și ele sunt tot atât de valabile ca și visele altora și ar trebui să, uh, să fie luate și ele în considerare. Mulțumesc, doamna Sancler. Dumneavoastră ați avut deja posibilitatea de a lua cuvântul, așa că să prefer să uh, dau cuvântul acum domnului Pașca. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aici vorbim despre o evoluție dinamică și trebuie să reorganizăm reprezentarea mecanică a cetățenilor europeni în cadrul organismelor europene. De aceea cred că este corect să începem acum reforma electorală pentru 2014. Există aici niște propuneri practice care au fost înaintate și pe majoritatea eu le susțin. Însă nu practică este o propunere de a crea o listă suplimentară de 25 de candidați eh, transnaționali. Sunt de acord cu domnul Daf că s-ar putea ca Parlamentul să se separe în două camere separate. Să avem o cameră a cetățenilor cu sediul la Bruxelles și care să se ocupe de puterile legislative obișnuite ale Parlamentului și apoi ar fi Camera Reprezentanților Statelor cu însă numărul statelor membre ar fi multiplicat cu X în prezent uh, este vorba despre 27 de locuri. Acesta are avea sediul la Strasburg. În felul acesta ar exista niște puteri de coordonare oferite acestora. Uh, doamna Dos, din partea neafiliaților. Commissioner. Vă mulțumesc. Doamna președinte, doamna comisar, oare nu e ciudat faptul că atunci când Nick Clegg cere reducerea numărului de deputați de la Westminster, domnul Duff cere un, să existe 25 deputați în plus, eu cred că este o altă dovadă a faptului că noi aici trăim uh, ca niște extraterestri. Până acum, politicienii nu s-au descurcat deloc în a crea o uh, legătură între Uniunea Europeană și cetățeni. Atunci când domnul Duff a fost ales, i-au spus cumva alegătorii că mai vor deputați, oricum dacă le-ar fi pus întrebarea, probabil că i-ar spune că nu, nu-și doresc așa ceva. Guvernele naționale reduc bugetele naționale și Uniunea Europeană cere și mai mulți bani. Atunci când companiile spun că vor mai puțină birocrație, Uniunea Europeană creează și mai multă birocrație. Încă o dată, nu există niciun fel de relație între realitate și ce face Uniunea Europeană. Atunci când facem politică de dragul politicii, este un lucru rău. Dacă nu vor mai exista deputați aleși pe plan național, atunci ei vor fi și mai deconectați de realitate. 25 de deputați în plus vor costa mai mulți bani și oricum nu vor avea niciun fel de uh, rădăcină nicăieri, niciun fel de circumscripție. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Traskovski pentru două minute. E vorba de o propunere ambițioasă, o propunere pe care ar trebui să o susținem în principiu, însă există elemente care nu sunt deloc controversate, pentru că uh, toată lumea pune accentul pe acele liste transnaționale, dar cred că în ceea ce privește procedura nimeni nu are nimic de contestat. Și uh, această propunere de liste transnaționale a produs oarecare controversă. Eu cred că e, o, e un fel de experiment în democrație și Um, cei care cred în federalism sau cei care cred mai modest într-un spațiu european ar trebui să susțină această propunere. Dacă ne dorim ca partidele politice să fie vizibile, dacă ne dorim ca cetățenii să facă o alegere în cunoștință de cauză, pentru că deciziile sunt luate aici în Parlament de către partidele politice, ei bine, trebuie să poți hotărâ cât de eficient poți fi, ar trebui să știm exact ce fac exact aceste partide uh, politice. Și atunci ar trebui să ne bazăm pe o adevărată dezbatere despre subiecte europene și cred că în principiu noi putem susține această propunere. Dar există un dar. Yeah. Acolo unde vor exista liste transnaționale, cetățeanul trebuie să poată să alege și partidele politice să poată prezenta cei mai buni candidați. Dar știu că unii din țările mai mici, din statele membre mai mici, spun că acest lucru va fi în avantajul statelor mari. Dar asta înseamnă că nu ai încredere în propriul său partid politic pentru a propune candidații cei mai buni. Dacă cehii l-ar înainta, l-ar pune pe listă pe domnul Václav Havel, atunci cu siguranță mulți oameni ar vota pentru el. Oameni care au idei similare cu ideile mele. Dar dacă îl vor pune pe listă pe Václav Klaus, atunci sunt sigur că uh, vor exista unii care până la urmă vor dori să voteze și pentru el. Uh, deci trebuie să dăm oamenilor posibilitatea să adere sau nu la ideile noastre. Și dacă nu facem acest lucru, vom trimite un mesaj greșit. Dar aici nu e vorba doar de capricii de ale domnului Daf. Prin tratat suntem obligați să operăm această revizuire și avem posibilitatea de a avea această inițiativă. E prea, un subiect prea serios ca să-l lăsăm deoparte. Deci, haideți să mai discutăm, pentru că această propunere merită atenția noastră. Mulțumesc, domnule Traskovski. Și acum are cuvântul domnul Joe Linen. Un minut treizeci 30... 30 de ani după primele alegeri directe la Parlamentul European avem nevoie de o reformă de bază a sistemului electoral. Deficitele sistemului electoral european sunt cât se poate declare și nu putem să cădem în genunchi sau să ne oprim și trebuie să facem următorul pas înainte. Și următorul pas înainte constă în uh, dezvoltarea acestor uh, instrumente strategice, liste europene și liste naționale. Dragi colegi, democrația înseamnă un discurs al uh, liberalizării, așa cum spunea domnul profesor Haberman întotdeauna. Și aceasta este problema noastră. Clasa politică are un discurs național. Dezbaterile rămân uh, în spațiul național. Nu avem o dezbatere transeuropeană, niciun spațiu paneuropean politic. Iar listele europene ar obliga clasa politică să lupte împreună și să gândească european, să vină cu argumente europene și să găsească și alternative pentru cetățeni referitor la ce Europa pot uh, avea la alegere atunci când uh, se duc la vot. De aceea, mie mi se pare o idee bună aceasta a listelor propuse de domnul Daf. Avem nevoie de o viziune, nu putem să cedăm în acest moment. Parlamentul a mai făcut acest lucru și nu putem să facem mai puține decât au făcut antecesorii noștri. Mulțumesc, domnul Schmidt, un minut 30. Tak, fru talman, fru kommissionär. Jag gillar ditt förslag. Mulțumesc, doamna președinte. Andrew, mie îmi place foarte mult propunerea ta. Cred că este un raport foarte bun, e un raport care privește înspre viitor, are o viziune și prefer ceea ce spui tu uh, și anume să creăm liste transnaționale. bine, acest lucru ne va ajuta într-adevăr să subliniem uh, caracterul european al acestor alegeri și acest lucru ne va permite de asemenea să imprimăm un nou avânt alegerilor la nivel național, care și ele suferă de o oboseală. Și sunt absolut de acord în acest sens cu cele spuse de colegul meu, Adineori. Deci eu aș fi încântat să votez pentru o persoană precum Václav Havel, uh, dar se pare că nu toți colegii au așa de multă încredere în sine și uh, Uh, le e teamă de aceste liste transnaționale. Dacă ne uităm la uh, țări mai mici, spre exemplu, știu eu, Irlanda, ei bine, uh, oamenii din Irlanda au reușit să ajungă undeva sus, tocmai pentru că au avut încredere în ei înșiși, în forțele lor. Deci eu cred că putem să facem această distinție prin liste transnaționale între alegerile naționale și alegerile la nivel european. Eu cred că e o adevărată posibilitate de a spune oamenilor, uite, avem aveți ocazia să votați de două ori în așa fel încât să aveți reprezentanți și la nivel național și la nivel european. Deci munca aceasta trebuie să fie făcută în mod corect. Deci, după părerea mea, e o propunere foarte bună, un raport foarte bun și are o viziune de viitor. Și, într-adevăr, trebuie să fim realiști, dar de multe ori e nevoie să fii și curajos, să, fii, uh, să ai avânt și să gândești uh, oarecum dincolo de șabloane. Iacolino, două minute. Are cuvântul domnul Iacolino, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Drepturile cetățenilor europeni ar fi garantate printr-o bună implementare a tratatului de la Lisabona. Prioritatea având-o reprezentanților cetățenilor din statele membre, uh, cu scopul de a afirma drepturile cetățeniei europene. Aceasta este o prerogativă esențială pentru orice uh, cetățean care uh, crede în valorile europene. Amânarea acestui uh, vot nu uh, atenuează cu nimic această problemă, totuși arată uh, o gândire matură. Dacă vrem să avem o listă transnațională pentru a asigura reprezentarea uniformă, am asistat cu tot mai mult la apariția necesității de a garanta recrutarea eh, liderilor politici care exprimă părerea eh, zonelor pe care le reprezinte. Statele Unite ale Europei uh, trebuie să aplice valorile solidarității și integrării pentru sau în beneficiul întregii comunități, inclusiv uh, uh, zonele cele mai îndepărtate, zonele insulare, uh, unde există presiunea tot mai mare a imigrației ilegale. Sper că vom face tot aceste lucruri rapid pentru a face schimbările necesare în conformitate cu această idee de avea o Europa unită cu o singură circumscripție electorală bazată pe legătura dintre uh, teritoriu și reprezentanții aleși. De acest lucru este nevoie astăzi pentru cei care vor să se identifice cu Europa. Însă Europa trebuie să recunoască uh, dimensiunea aceasta și necesitatea unor teritorii, pentru că în felul acesta o să ajungem la un model care vine în întâmpinarea dorinței cetățenilor noștri. Avem încă o listă lungă. Dau acum cuvântul domnului Balcitis. Un minut. Ačiū, gerime pirmininkė, gerimi kolegos. Pirmėlės mūsų visų uždavinys. președinte, colegi. Cred că prima misiune care ne revine este să facem pe cetățenii europeni să se intereseze de problemele europene. S-au făcut progrese în trecut prin îmbunătățirea diferitelor sisteme electorale, dar acum poate alegerile pe listele europene ar putea să aducă o contribuție esențială de asemenea. Sunt uh, obligații care ne revin și în baza tratatelor de la Roma și de la Lisabona. Mă refer aici la posibilitatea candidaților de a-și prezenta propriile candidaturi. Bineînțeles că putem reacționa vis-a-vis -vis de uh, exigențele arătate de OCE, însă reformele nu trebuie să dureze prea mult. Колеги, за куража и ентусиазма да постави... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc, Andrew, pentru uh, raportul tău de astăzi cu privire la reforma sistemului electoral. Cred că acesta este un subiect foarte important și supranațional și de aceea nu voi vorbi bulgara, ci una, limba unuia dintre statele Uniunii Europene care a fost motorul uh, Uniunii Europene. Și anume am să vorbesc germană. Sigur că problema se află în detalii. Se pot organiza lucrurile, putem să convingem pe alegători că e bine să facem alegerile așa, este acesta momentul potrivit sau nu cumva încercăm acum să găsim motive de a bloca această idee. Ideea vine într-un moment dificil. Europa se află la o răscruce și trebuie să ne hotărâm dacă vrem să uh, aprofundăm integrarea europeană sau dacă vrem mai degrabă să luăm calea renaționalizării. Ministrul, premierul polonez a ținut ieri un discurs pro-european optimist și punctul central era viziona, viziunea unei mai multe Europe, unei Europe mai puternice ca răspuns la criză. Uh, și uh, sigur că uh, sistemul electoral este un aspect concret al acestei viziune, viziuni. Lista paneuropeană cred că este una care uh, surprinde spiritul european. Eu cred că nu trebuie să ne temem de faptul Președinta intervine. Domnule, vă rugăm să, vorbim puțin, să vorbiți puțin mai lent ca să vă poată urmări interpreții. Vorbitorul continuă. Nu trebuie să ne temem că cetățenii nu vor uh, înțelege și să nu uh, capitulăm în fața populismului național. Sigur că această propunere nu este soluția perfectă pentru toată lumea, dar, dragi colegi, haideți să elaborăm pe baza acestei, uh, acestui text, să mergem mai departe către mai mult, către un spirit mai puternic european și mai departe de egoismul național. Eh, este vorba aici de crearea unei identități europene, de a-i da acesteia un chip și de asemenea de a aduce mai multe subiecte europene în eh, timpul campaniei electorale pentru Parlamentul European. Astăzi Parlamentul eh, european este mai degrabă o reprezentare a unor, este compus din 27 de delegații care reprezintă statele membre și eu cred că mai puternic spirit european ar fi binevenit. Mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Grote, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Andrew Duff ne-a prezentat o propunere vizionară, dar și radicală pentru reformarea sistemului electoral. Și cred că este bine așa, pentru că avem nevoie de mai multă Europa în politica europeană, însă realitatea arată altfel. 18 colegi și colege mai așteaptă să-și facă intrare aici în Parlament. Și noi vorbim deja de majorarea numărului de deputați cu 25. Eu cred că ar fi bine ca acest raport pe care îl susțin în cele mai multe părți ale sale să fie retrimis în Comisia AFCO pentru a fi rediscutat, pentru a putea apoi, într-o a treia lectură, să-l putem adopta cu o mare majoritate, pentru că avem nevoie de un sistem unitar, pentru că împărtășesc multe viziuni ale lui Andrew Duff astfel încât uh, în raportul final, pe care să sperăm că îl vom adopta în a doua jumătate a acestui an și să-l putem pune și în aplicare. Însă avem nevoie de o majoritate largă și nu de una subțire, pentru că abia atunci vom fi auziți cu această propunere. Mulțumesc, care acum uh, cuvântul doamna Thun. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, în timpul uh, campaniei electorale pentru Parlamentul European am văzut cât de uh, concentrate local uh, erau discuțiile în circumscripții, nu numai asupra problemelor naționale, ci asupra problemelor locale. În activitățile noastre de zi cu zi în circumscripțiile electorale am văzut cât de slabă sau inexistentă este percepția partidelor și grupurilor familiilor noastre politice Problemele noastre sunt probleme europene. Știm cu toții, doamnă comisar, că participarea în alegeri nu numai în alegerile europene, ci și în cele naționale și locale, ă, scade în Europa, ceea ce este o mare problemă. Însă există o soluție pentru asta. Nu putem să propunem o Europă mai, sau mai puțină Europă, ci mai multă Europă. Trebuie să discutăm și să implicăm în discuții pe cetățenii noștri. Și asta este propunerea lui Andrew Duff. Andrew Duff uh, face o contribuție aici pentru mai multă Europa. Am ascultat la discursul uh, primului ministru polonez uh, ieri și am avut impresia că reprezintă uh, Consiliul. Și totuși, discursul a fost uh, în această instanță mai orientat spre comunitate. Să ne gândim la acest lucru atunci când discutăm propunerea lui Andrew Duff, pe care o susțin cu toată convingerea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Doamna Oconi are acum cuvântul două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, în primul rând țin să îl felicit pe raportor pentru munca pe care a făcut-o asupra acestui raport. Trebuie să vă spun că și eu sunt pentru Europa puternică, pentru o Europa care să aibă vizibilitate, o Europa a popoarelor, pentru o Europa federală. Sunt pentru punerea în aplicare a tuturor mijloacelor care vor permite ca această Europa să fie mai ambițioasă și mai cuceritoare. Și totuși, dragi colegi, uh, întâmpin dificultăți atunci când trebuie să explic cetățenilor de pe teritoriul meu că astăzi Europa se ocupă de instituții, atunci când cetățenii mei au sentimentul că au fost lăsați undeva la marginea drumului. Îmi spun, e bine, nu există și alte lucruri de făcut, uh, mai întâi nu este oare criza Eh, Elena, criza datoriei în zona euro, oare nu avem provocările industriale, cele de mediu? Eh, problema celor 13 milioane de eh, cetățeni europeni defavorizați care încearcă să-și găsească o soluție la problemele lor dificile și nu pot să explic acestor cetățeni care se află alături de mine uh, că, în primul rând, în Parlament mă ocup de aceste probleme instituționale. Așadar, susțin acest demers. Sunt pentru Europa federală. Lista paneuropeană este un semnal puternic în favoarea acestei Europe puternice pe care o dorim. Însă, astăzi, ă, nu știu, de aceea a spus că nu trebuie să că așteptăm, dar nu știu cum să explic cetățenilor mei că lucrăm mai întâi la nivel instituțional, dar ei au sentimentul că au fost lăsați undeva deoparte. Uh, domnul Viland, uh, două minute are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere este uh, în centrul unei idei, are în centru o idee misionară. Din păcate, după tratatul de la Lisabona, Parlamentul are un rol mult mai important decât o secție de creativitate a Uniunii Europene. Și de aceea acest uh, raport nu merge suficient de departe. Uh, la concluzii se spune că vrem să ne asigurăm că se uh, vor distribui mai corect locurile în Parlament. Dar lunea viitoare Uh, peste trei ani vor, uh, va intra, uh, va prelua mandatul următorul Parlament. Și trebuie, pentru a putea să ne asumăm activitățile, îndatoririle noastre, avem nevoie de niște criterii clare și de încredere. Eu cred că statele membre nu doresc să piardă din identitate, dar din moment ce există Uh, situația în care anumite persoane reprezintă aici 80.000 de cetățeni și alții 800.000 de cetățeni, e bine, dacă asta este situația, atunci când la, uh, la uh, alegeri uh, fiecare alegător alege uh, deputatul pe care și-l dorește, dar uh, unii pot să aleagă deputați naționali și alții deputați uh, pan-europeni, ei bine, eu cred că avem un deficit de democrație, pentru că nu avem nicio proporție clară în compoziția Parlamentului European și avem nevoie de o astfel de proporție. De aceea, eu cred că, într-adevăr, s-a muncit foarte mult la acest document, dar avem nevoie de uh, un document care să fie mult mai clar, să prezică mult mai clar modul în care uh, vor fi proporțiile în Parlamentul European, indiferent de modul în care se dezvoltă Uniunea Europeană și câte state vor mai adera. Pentru că e foarte important să nu avem un deficit de democrație, astfel încât să putem să le explicăm tuturor elevilor cum anume se compune Parlamentul European. 4 la Trecem acum la procedura intervențiilor uh, spontane și pentru început dau cuvântul domnului Micolaevici. nad pevne stanovený počet seven hundred and fifty one podľa môjho názoru Alegerea suplimentară a unui număr de 25 de deputați peste cei 751 ar uh, distruge oarecum uh, proporționalitatea. Există și riscul ca personalități cunoscute precum cântăreți și politicieni populiști, să candideze și să fie aleși pe listele europene, deși există cifre foarte clare. Ar fi vorba aici, în orice caz, de personalități cunoscute din uh, state membre mari care oricum au mult de spus în Uniunea Europeană, lucru care ar deveni o problemă pentru statele mici. E clar că personalitățile din statele mari sunt mai cunoscute la nivel european decât cele din state mici. Asta este realitatea. Țările mai mici sunt uh, dezavantajate. Eu sunt de părere că actualul sistem electoral <clears throat> pentru Parlamentul European este legitim și reprezintă bine cetățenii. Doamna Țicău. Președintă,

Uh, am vrut să subliniez acest lucru pentru că este important ca membrii parlamentului uh, european să fie egali i de aceea ei să poată reprezenta cetăenii din statele membre. Mulțumesc. Domnul Tacula are acum cuvântul. Arvoisa puhemies, meidän täytyy muistaa mikä on Euroopan parlamentaarikkojen tehtävä. Me edustamme Mulțumesc. Să nu uităm care este sarcina eurodeputaților. Noi reprezentăm țările noastre și pe cei care ne-au votat. Și dacă vom crea acest sistem dual, până la urmă vom avea un grup uh, elitist care nu reprezintă propriul său electorat. Uh, întreaga Europa ar fi uh, circumscripția lor și această evoluție nu merge în direcția bună, cred eu. Cred că va fi foarte dificil să, dificil să justificăm cetățenilor această modificare. Sarcina eurodeputaților este de a construi Europa cetățenilor, de a veghea la respectarea uh, democrației și a libertății de expresie și cea mai bună modalitate de a face acest lucru este prin sistemul pe care îl avem astăzi. Avem o legătură clară cu electoratul nostru și de aceea eu sunt împotriva acestui tip de reformă. Nu cred că uh, a venit momentul potrivit pentru o astfel de reformă. Trebuie să avem grijă să facem mai bine, uh, să interacționăm și mai bine cu cetățenii noștri, nu să ne îndepărtăm de ei. Mulțumesc! Um, ich bin sehr froh, dass wir diesen Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte bucuroasă că avem în fața noastră în sfârșit această propunere a colegului nostru DAF, pentru că obiectivul nostru este de a face politică europeană. Noi însă suntem aleși la nivel național, de aceea suntem întrebați acasă ce e important la nivel național. Iată acum că avem posibilitatea să alegem 25 de deputați în plus față de cei existenți, ceea ce în opinia mea are sens. Este o propunere care a fost făcută și de colegul meu Hefner și nu cred că va fi în dezavantajul țărilor mici. Eu vin dintr-o țară mică și nu cred că vom avea ceva de pierdut. Pentru că s-ar putea spune 751 de deputați, Austria are 19 deputați și doamnă Țicău, circumscripții electorale pe, la nivel uh, național și la nivel european există și în țara de origine, de deci ce să nu le avem și aici? Sper așadar că acum vom putea face un pas spre mai multă Europa și în ceea ce privește sistemul electoral. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Figueredo. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, acest raport este departe de realitățile europene. Nu putem să-l susținem. Această idee de 25 de membri suplimentari uh, aleși de o circumscripție europeană pe tot teritoriul Europei Uh, acest lucru nu putem să-l susținem. Avem în momentul de față 27 de state membre, oamenii au dreptul să aleagă direct membrii în Parlamentul European, oameni cu care știu că pot să intre în contact periodic. În al doilea rând, nu cred că ar trebui să atacăm din nou drepturile legate de uh, reprezentarea uh, potrivită a țărilor mici și mijlocii pentru că în felul acesta am îndepărtat și mai mult uh, membrii, europeni, membrii Parlamentului European de Какво Domnul Stoianov. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce s-a întâmplat oare atunci când se va crea această circumscripție supranațională? Eu uh, nu mă îndoiesc de intențiile bune ale domnului uh, Daf, dar, uh, după cum se știe, calea către iad e pavată cu bune intenții. Acest lucru va duce la crearea unei oligarhii supranaționale, pentru că liderii marilor partide europene se vor uh, asigura că vor fi aleși pe viață în Parlamentul European prin această listă. Uh, câte sute de euro în plus va uh, costa toată povestea asta pentru cetățenii europeni. Uh, eu cred că e important ca Parlamentul European mai degrabă să uh, respecte mai bine egalitatea de gen și uh, să fie mai bine reprezentate în Parlament și minoritățile naționale. Uh, și cred că trebuie să avem în Parlamentul European acel număr de persoane care a fost trimis de cetățenii noștri și s-ar putea că până la urmă să fim și mai puțini dacă ne comportăm în acest fel. Domnul Mendes de Vigo. Mulțumesc, domnul Mendes de Vigo. Domnul Pucinski, care nu mai este aici, a spus că eu am fost uh, la munte, dar prefer să fiu la munte decât să fiu ancorat în trecut. De Doamna Oconi a spus că nu poate să explice cetățenilor săi de ce discutăm chestiuni uh, instituționale și nu chestiuni adevărate. Ni s-a uh, spus, uh, Jean Monnet ne-a spus că trebuie să avem instituții pentru a face politică. Astăzi am avut o dezbatere pe marginea distribuției în Uniune aș vrea să spun că în felul acesta putem să facem orice. Această istorie a listei uh, europene merge împotriva micilor state. Uh, Juncker, Jean Santer, ei vin oare dintr-o țară mare? Totuși, hai să fim reali. Uh, nu, să nu aducem Luxemburgul în discuție. Dau cuvântul domnului Oti. Doamnă președinte. Delegația franceză din grupul PPS s-a s-a pronunțat împotriva listelor transnaționale, având în vedere aspectele politice, financiare. Cred că astăzi avem toate instituțiile necesare pentru uh, Uniunea Europeană. Să nu confundăm însă cu viteza și cu precipitarea. Asta este o idee bună falsă. Cred că problema astăzi cu elege, alegerea uh, președintelui Comisiei în 2014 avem uh, toate mijloacele necesare pentru a ne situa la nivel comunitar. Nu trebuie să mergem însă uh, prea repede, fără să consultăm parlamentele naționale, fără să consultăm guvernele în ceea ce privește spațiul Schengen, guvernanța economică, unde nu reușim să găsim o majoritate. Suntem pe cale să facem ceva anticomunitar. Iată de ce având puțină răbdare, într-o zi o să avem o federație, însă astăzi nu există majoritate politică și să nu îi uh, supărăm pe uh, cetățeni cu astfel de măsuri care acum sunt timpurii și încă o dată să nu confundăm viteza cu precipitarea. Domnul Kelly are cuvântul acum. Uh, um, Mulțumesc, doamnă președinte. Din punct de vedere personal, eu sunt împotriva recomandărilor uh, pentru un număr suplimentar de eurodeputați, cu toate că eu sunt un fan al domnului Daf. Sugestia să avem 25 de eurodeputați în plus, aleși de toată lumea, dar care să nu răspundă în fața nimănui, eurodeputați pentru Europa, fără o circumscripție, nu are niciun fel de sens. De ce? Pentru că nu putem să, ca acum, în perioada de recesiune, să ajungem într-o situație în care, de exemplu, în țara mea, reducem numărul de deputați din Parlament, um, abrogăm cea de-a doua cameră, de asemenea, uh, reducem uh, uh, facem tot felul de reduceri și acum vrem să creăm 25 de posturi în plus pentru Parlamentul European. E un nonsens. noi trebuie să vedem cum putem să devenim mai relevanți pentru cetățenii noștri și nu invers. Mulțumesc. Domnule Kelly, începem acum procedura intervențiilor spontane cu domnul Andrew Bronz. Un minut. Cuvântul democrație înseamnă guvernare de către oameni. Oamenii se referă la, uh, când spunem oameni, ne gândim la o colectivitate, nu ne gândim la uh, guverne și la uh, un grup ales arbitrar de oameni, pentru că un grup de oameni aleși arbitrar nu pot să își exercite uh, Uh, niște îndatoriri democratice. O circumscripție transeuropeană care să acopere 27 de state membre nu este un astfel de colectiv. Raportorul crede că acest lucru ar putea să ducă la identitatea europeană, dar această identitate europeană, de fapt, ar fi o premisă și nu consecința procesului electoral. Numai partidele politice europene vor putea să ceară aceste locuri, iar partidele naționale vor fi excluse. Oare în cât timp Uh, oare cât timp va trece până când uh, aceste partide mari vor dori să-și crească numărul de locuri la un sfert sau o jumătate din Parlamentul European? Această uh, propunere este făcută de către eurocrați pentru eurocrați. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Damanaki pentru a ne da opinia sa asupra discuției acestei atât de interesante. Thank you, uh, madame la president. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, a fost o discuție foarte interesantă Dat fiind faptul că am vorbit deja la începutul dezbaterii, aș dori să punctez că sunt de acord cu toți deputații care au spus <clears throat> că este nevoie să îi cointeresăm mai mult pe cetățenii europeni în ceea ce privește afacerile europene și să-i motivăm să participe la alegeri. <clears throat> Vă pot spune așadar că și Comisia Europeană este hotărâtă să îmbunătățească mediul în care se vor desfășura viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. În ceea ce privește reforma electorală, pentru care, după cum știm, Parlamentul are drept de inițiativă, vreau să spun că așteptăm cu interes concluziile dezbaterii pe marginea raportului domnului Daf și vom reveni după aceea cu o părere. Domnule Daf, aveți uh, cuvântul. Doamna președinte, aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți cei care au fost aici și mai ales celor care au rămas până la sfârșitul uh, unei uh, dezbateri politice uh, aprinse în legătură cu natura democrației europene. Este o întrebare oportună și importantă. Aș vrea să spun că propunerea aceasta de a alege membrii pan-europeni uh, poate să fie explicată opinii publice europene mai ales acelei categorii de alegători care este plictisită și frustrată de îngustimea politicilor naționale. Cred că este de dorit să trimitem uh, propunerea înapoi în comisie pentru a fi analizată rapid, astfel încât să uh, lărgim uh, mandatul de negociere al Parlamentului care uh, va intra în dialog cu Consiliul și cu Comisia și de asemenea să uh, extindem consensul bipartizan european în plenară. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc domnule Dav, mulțumesc tuturor pentru această lungă discuție. Votul va avea loc astăzi la ora 12, dar nu asupra acestei propuneri. Trecem acum la următorul punct uh, care uh, este prezentat